se va vota astăzi la orele 12. Următorul punct, raportul domnului Ole Schmidt, raportul anual privind fiscalitatea. Dau cuvântul raportorului pentru 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Um, mi-am asumat uh, rolul de raportor uh, pentru prima oară mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru dezbaterea constructivă pe care am avut-o asupra acestui subiect uh, deloc ușor. Am încercat să includ aici părerile tuturor grupurilor politice și cred că am ajuns în mare parte la un consens. Sper că raportul uh, va fi sprijinit de Parlamentul European Taxarea este un subiect care stârnește tot felul de pasiuni și care afectează pe cetățeni. Trebuie întotdeauna să încercăm să găsim un compromis, un echilibru între diversele aspecte ale acestui subiect. Politica fiscală este considerată întotdeauna una națională, unde Uniunea Europeană nu are niciun rol de jucat. Dar uh, lucrurile s-au schimbat. Politica fiscală trebuie discutată și la nivel european. Ca raportor, eu aș dori uh, să existe mai multă coordonare și cooperare fiscală, iar Uniunea Europeană să joace un rol important aici. Într-o perioadă de consolidare bugetară, trebuie să nu uităm că criza datoriilor este în același timp și o criză fiscală, iar lipsa de coordonare și de cooperare a stat la baza surselor și cauzelor acestei crize. Este important să, să nu existe numai reduceri în această perioadă de criză, ci și o creștere a fiscalității. Uniunea Europeană poate face mai multe pentru a îmbunătăți piața unică și pentru a îmbunătăți competitivitatea Europei. Dar, din păcate, companiile și cetățenii europeni se confruntă cu piedici fiscale care trebuie eliminate pentru a asigura creșterea economică și generarea de locuri de muncă. Dacă dorim să facem acest lucru, atunci va trebui eh, să reducem eh, impozitarea ocupării forței de muncă. Sper că acest raport eh, îi va face, le va face, mă scuzați, pe statele membre să urmeze și să aplice unele dintre propunerile Comisiei, cum ar fi baza comună de impozitare consolidată. Dar mai sunt și situații de zi cu zi, Uh, în care oamenii sunt afectați de dublă impozitare dacă locuiesc într-o țară și, loc- și uh, lucrează în altă țară. La ora actuală nu se iau destule măsuri pentru a elimina dubla impozitare. Mai, mai subsistă probleme și în interpretarea diferită a acordurilor. Am avut o petiție din partea unui transportar, transportator italian care lucrează în Germania și care plătește impozite și în Italia și în uh, Germania, astfel încât 60% din uh, din venitul său uh, este absorbit de, de taxe și impozite. Și asta în ciuda faptului că există un acord fiscal între Germania și Italia și în ciuda faptului că, în ciuda acestui fapt, uh, Uh, și în ciuda faptului că administrația fiscală a hotărât că această situație trebuie să fie stopată. Trebuie să facem ceva pentru a soluționa aceste probleme. Mă bucur foarte mult că Comisia a publicat o comunicare de curând privind dubla impozitare. Evaziunea fiscală, frauda fiscală și alte fenomene similare păgubesc uh, statele europene în mod substanțial uh, la nivel anual. Trebuie să eliminăm orice portiță de scăpare, orice lacune, pentru ca uh, pentru a nu exista cazuri în care companii care funcționează în Uniunea Europeană să se substragă, uh, substragă de la plata taxelor aici. Trebuie să ne asigurăm că toți banii datorați autorităților fiscale se vor, uh, vor fi și plătiți. Dar în ceea ce privește federalismul fiscal, există o oarecare confuzie. Uh, dacă citiți propunerea inițială în limba engleză, uh, care provin de la colegii noștri din Catalonia și țara Bascilor, ni se spune că federalismul fiscal este cea mai bună metodă de a ajunge la o bună colectare a taxelor și impozitelor la nivel regional. Este vorba de alinatul 11. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Schmidt. Acest subiect este unul foarte important. Dar eh, v-ați depășit timpul eh, să nu uitați că nici ca raportor nu aveți dreptul să face, faceți acest lucru. Primul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Spune doamna Galpelț. În primul rând, trebuie să ne bucurăm de faptul că Parlamentul European prezintă acest raport privind fiscalitatea europeană. Și în raport se spune pe bună dreptate că o coordonare a politicilor fiscale e importantă, deoarece dacă lipsește coordonarea, apare evaziunea fiscală sau e înlesnită aceasta. Asta înseamnă și mai mult, înseamnă că sunt pierdute milioane și milioane de euro. Gândiți-vă la piața unică, gândiți-vă la companiile noastre. Poate că acestea nu se pot bucura de toate avantajele pe care le oferă piața unică. În ceea ce privește faptul că politicile fiscale țin de statele membre, ei bine, țările membre ar trebui să colaboreze în ceea ce privește politicilor fiscale care trebuie să fie transparente și comparabile. Și sistemul de colectare a taxelor ar trebui să fie transparent și comparabil și să ofere posibilitatea de a compara situația de la o țară la alta. Uniunea Europeană trebuie să combată evaziunea fiscală, frauda, precum și dubla impozitare. Deci, uh, noi trebuie să mobilizăm întreaga comunitate, nu doar țările OCDE. Vă mulțumim, doamnă Galpelț. Acum are cuvântul domnul El Cadraui. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Pentru început aș dori și eu să mulțumesc domnului Ole Schmidt pentru un raport excelent și pentru un spirit de cooperare foarte bun. Acum, criza datoriilor ne obligă să facem într-adevăr o reflexie în vederea unei mai bune integrări economice și e clar că în materie de fiscalitate noi trebuie să ne apropiem mai mult unul de celălalt și cei din eurozonă și, din Uniunea Europeană în general Asta înseamnă să fim și mai echitabili, să evităm evaziunea fiscală în Uniunea Europeană, dar să dezvoltăm și o strategie comunitară față de țările terțe. Aici uh, noi pledăm, poate mai degrabă decât încheierea unor acorduri individuale cu Elveția, de exemplu, o țară terță, pledăm în direcția unei abordări globale, deci între Uniunea Europeană, în, re, în relațiile între Uniunea Europeană și țări terțe, cum ar fi Elveția. Sigur, trebuie deplasată fiscalitatea dinspre uh, muncă, spre patrimoniu. Taxa pe tranzacțiile financiare va juca un rol important uh, pentru capitalizarea întreprinderilor. Mulțumesc! El da, Funcția sistemelor fiscale este de a finanța servicii publice precum educația, serviciile medicale, transportul public și infrastructura, protejarea bunurilor publice și reducerea... Nu, are cuvântul uh, Bilbao președinte Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să-mi exprim mulțumirea față de faptul că în acest raport anual privind fiscalitatea, Parlamentul sprijină principiul federalismului fiscal existent în țara Baștilor și în Navara. O competență în ceea ce privește veniturile stimulează responsabilitatea și duce la dezvoltarea de politici eficiente pentru a sprijini o economie productivă. De asemenea, sprijinirea legislației statelor e ceva uh, bazic, practic, de bază pentru regiunile care au independență fiscală. De asemenea, suntem de acord cu principiile de stabilitate financiară. Sprijinim pachetul de guvernare economică și armonizarea fiscală, însă vrem un tratament egal între sistemele fiscale regionale și cele statale, deoarece riscăm faptul să fim uh, sancționați de Uniunea Europeană pentru anumite stimulente fiscale pe care le oferim în țara baștilor. Vrem armonizare, însă pentru toată lumea. Vă mulțumim, doamnă Bilbao Barandica. Domnul Pașca. Mulțumesc, președinte, comisar. Sunt de acord cu domnul Schmidt că evaziunea fiscală este o problemă gravă în Uniunea Europeană și că trebuie să facem ceva în ceea ce privește coordonarea politicilor fiscale. Nu sunt de părere că armonizarea este calea de urmat. Statele membre nu își doresc acest lucru. Cu toate acestea, cred că o cale bună de urmat ar putea să fie stabilirea unor uh, sisteme de contabilitate comune și uh, facturi standard comune care ar putea să fie acceptate de la un stat membru la altul. Mai mult,

Mulțumesc, domnule președinte. În momentul de față, criza economică și financiară ne-a a dus la o creștere a datoriei, au dus la, deci această criză a dus la o creștere a datoriei publice. Și de aceea o impozitare eficace e crucială pentru ca administrația să-și poată face treaba și să poată face față nevoilor cetățenilor. E nevoie de consolidare fiscală, însă povara fiscală trebuie împărțită în mod uh, corect. Doar așa putem obține o creștere pe termen lung. Trebuie să luăm măsuri pentru a împiedica evaziunea fiscală și abuzurile și asta înseamnă că e nevoie în primul rând de mai multă transparență. Vă mulțumesc, doamnă Flașicova. Domnul Feio. Domnule președinte, ca raportor din umbră de la PPE, aș dori în primul rând să îl felicit pe domnul raportor. Acest subiect uh, este adesea ideologic, uh, unde există mai multe păreri, iar în acest raport s-a ajuns la un bun consens. În uh, acest raport uh, se vorbește și de situația actuală, dar și de provocările viitoare, ceea ce privește armonizarea fiscală, în ceea ce privește impozitarea companiilor, în ceea ce privește nivelul de impozitare uh, impus în această situație de criză financiară de către state. În ceea ce privește competitivitatea fiscală la nivel european și față de țări terțe, uh,

Mulțumesc, Cu asta s-a încheiat uh, procedura intervențiilor spontane și acum dau cuvântul doamnei comisar Gheorgheva. Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru că acest uh, domeniu politic al impozitării este foarte important pentru el, după cum uh, e demonstrat și din primul raport anual și mulțumim și domnului Schmidt pentru că a avut un raport constructiv și pentru că a ridicat ștacheta pentru uh, rapoartele care vor urma. A ridicat ștacheta foarte sus. În numele Comisiei salut și uh, susținerea de care se bucură inițiativa Comisiei și inițiativele foarte bune pentru munca noastră pe viitor. Am câteva puncte uh, specifice. În primul rând, în uh, climatul economic actual, e clar că Uniunea Europeană are nevoie de o atitudine sau de o politică fiscală care să ajute la crearea locului de muncă. La lansarea semestrului european, Comisia a găsit uh, căi pentru consolidare fiscală și reformă fiscală în multe state membre. Pe termen scurt, transferul impozitării uh, de la muncă la activități sociale plus reducerea cheltuielor nejustificate ar putea contribui la creșterea economică de care avem atâta nevoie. În plus, ar fi nevoie să îmbunătățim mediul fiscal pentru uh, domeniul afacerilor. Aici subliniez angajamentul nostru în direcția unui nou sistem de TVA cu un set unic de reguli foarte clare astfel încât companiile să aibă informații mai bune și mai accesibile pentru crearea unui, și pe, prin crearea unui nou forum pentru TVA. Sunt unele din acțiunile pe care le-am uh, înșirat în uh, uh, noua noastră comunicare pentru regimul TVA. Susțin și, salut și susținerea pentru propunerea noastră privitoare la baza fiscală consolidată comună a societăților, prin această propunere vom reuși, sper, să reducem costurile administrative și birocrația pentru companii, mai ales pentru IMM-urile uh, care lucrează în regim transfrontalier și uh, să reducem și discriminarea și dubla uh, impunere. Aici în plus, Comisia e angajată să examineze potențialul pentru un mecanism de soluționare obligatorie a disputelor care se ocupe și de dubla impunere, de exemplu. Uh, pe care ați menționat-o atâtea dintre dumneavoastră, dar Comisia nu dorește uh, să aducă uh, avantaje nejustificate. Trebuie să ne gândim și la cauzele pentru eroziunea bazei fiscale în acest mediu de criză. E foarte important și de aceea mă bucură că văd că sunt susținute eforturile noastre să combatem evaziunea fiscală, dar de asemenea să combatem și dubla neimpunere a companiilor de mari dimensiuni care își transferă artificial uh, uh, profiturile ca să eludeze fiscul. Uh, trebuie să vedem care este mm, gravitatea problemei cu dubla neimpunere ca să găsim și soluțiile corespunzătoare. Până la sfârșitul anului Comisia va prezenta o inițiativă ca să ne ocupăm de problemele care apar în raport și care nu sunt rezolvate, cum ar fi planificare uh, agresivă fiscală, uh, dubla neimpunere sau paradisurile fiscale și de asemenea uh, văd că ne susțineți și pentru uh, eliminarea obstacolelor fiscale și în eforturile noastre pentru coordonare între statele membre pentru a nu mai apărea asemenea obstacole. Stimați uh, membrii Parlamentului, domnule președinte, după cum vedeți, și uh, Comisia, cu inițiativele sale, este în acord cu cele exprimate de dumneavoastră astăzi și mă încântă faptul că Parlamentul e de acord asupra uh, importanței unei politici fiscale coordonate ca punct esențial al strategiei noastre de ieșire din criză în vederea unui viitor mai bun pentru cetățenii noștri. Vă mulțumesc! Vielen Dank, Frau Kommissar. Mulțumesc, doamnă Gheorgheva. Și cu asta am încheiat și acest punct. Se va vota astăzi la orele 12. Și punctul următor este raportul domnului Ehrenhauser, controlul bugetar al ajutorului umanitar acordat de UE. Dau cuvântul pentru 4 minute domnului raportor, vă rog. Ja, herzlichen Dank.